lucru. O să răspund uh, doamnei uh, Matera că nu sunt nici eu mulțumită. M-aș fi așteptat ca progresul uh, să fie mai mare atunci când am preluat funcția de comisar. Totuși ne dăm seama că trăim într-un context mai larg cineva a numit uh, această epocă o epocă a anxietății, un uh, timp uh, de nervozitate uh, și neliniște în uh, societatea noastră. Oamenii tind să se reîntoarcă la tradițiile și la lucruri care s-au dovedit că au funcționat de-a lungul timpului. Această perioadă nu este uh, Uh, favorabilă unor noi tendințe, unor noi concepte uh, care să fie uh, acceptate de societate. Vorbim despre rezultate, că sunt progrese nesemnificative. S-au menționat motivele pentru care avem un progres atât de mic. Recent, un Uh, guvern, uh, ca guvernul maghiar nu avea niciun membru uh, femeie. De asemenea, doamna Blinkevice a spus că în Lituania nu există nicio femeie în guvern. Și reacțiile la astfel de situații sunt destul de timide. Cred însă că statele membre trebuie să uh, își spună punctul de vedere, ce simt, care este părerea lor uh, cu privire la astfel de inegalități. Am încredere că oamenii vor spune cum doresc să uh, trăiască, de pildă regulamentul care va impune uh, oamenilor cum să-și combine rolurile în familie, echilibrul între viața profesională, uh, Uh, și uh, viața uh, privată. Și acest lucru este în favoarea părinților. Acest lucru trebuie continuat în Europa inegalitatea și discriminarea trebuie să fie eliminate și cred că regulamentul în această situație nu funcționează foarte bine, însă cred că trebuie să purtăm campanii în acest sens, să strângem fonduri. Știu foarte bine ce am spus uh, despre uh, Convenția de la Istanbul. Respectăm stat, uh, dreptul statelor membre de a semna sau nu semna această convenție. Repet doar că voi continua să explic uh, o serie de lucruri care nu au fost uh, înțelese și uh, să clarific o serie de interpretări care au apărut pe marginea Convenției de la Istanbul. Eh, vedeți, domnule președinte, chiar dacă am vrut să fiu succintă, nu am reușit. Eh, ba, ați reușit eh, foarte bine. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru răspunsul dumneavoastră. Dezbaterea s-a închis. Am primit două moțiuni de rezoluție, una din partea Comisiei FEM și alta din partea grupului ECR. Votul are loc mâine. Avem un alt punct pe ordinea de zi și anume întrebare cu solicitare de răspuns oral, dificultățile de politică și strategiile în combaterea cancerului și a bolilor asociate la femei. Autoarea sau autorii Autoarea întrebării este doamna Aiuto. Aveți cuvântul timp de 5 minute, doamna Aiuto. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar. În fiecare zi, mii de femei trebuie să lupte împotriva cancerului fac asta în timp ce continuă să își îngrijească familiile, încearcă în continuare să lucreze în pofida tuturor lucrurilor. Pentru aceste femei, pentru fiecare dintre ele, ne-am dorit un acces mai bun la tratamente și la prevenire. Datele furnizate de Eurostat sunt alarmante. Unul din trei europeni va suferi de cancer cândva în viață. 600 de mii de femei europene mor de pe urma tumorilor în fiecare an. Mai mult de 90 de, sunt uh, numere, numere foarte mari de cancer mamar. Știm că cancerul îi afectează pe toți, bărbați, femei, copii, însă trebuie să recunoaștem faptul că atunci când femeile sunt afectate, feminitatea noastră este cea care suferă, corpurile noastre sunt atacate și pierdem părți ale corpului care ne definesc ca femei. Există un impact psihologic uriaș în urma acestor fapte, un impact care este subevaluat. Dacă e să analizăm victimele, putem să vedem că există totuși și supraviețuitori. 80% dintre cele care suferă de cancer mamar supraviețuiesc după tratament. Trebuie să le protejăm și pe acestea, pe cele care supraviețuiesc și familiile lor. După boală, viața acestor femei se schimbă radical, fie din cauza tratamentelor invazive, cum ar fi chimioterapia, sau în urma operațiilor suferite. Impactul poate să fie unul devastator și nu doar fizic, în urma unei histerectomii sau mastectomii, ci există și efecte psihologice foarte importante. De aceea solicităm Comisiei ca împreună cu statele membre să introducă policii de sănătate care să țină cont de o sectoare mult mai largă aici. Există trei domenii principale despre care aș dori să discut. Prevenirea, screeningul și accesul la tratament. Nivelul înalt al, al mortalității în cazul cancerului intervine pentru că e detectată boala în etape mult prea avansate, când tratamentul nu mai funcționează. De aceea, depistarea este foarte importantă, depistarea timpurie. E nevoie de depistare și în termeni economici. Trebuie să existe metode de screening generale. Să previi nu e întotdeauna ușor, pentru că de foarte multe ori o vizită la doctor e foarte scumpă, lista de așteptare e lungă. De aceea vă rugăm să interveniți aici pentru a apăra sănătatea tuturor. Apoi există această specificitate a tratamentului pentru boli în cazul femeilor. Vorbim de cancer mamar sau cancer uterin, de exemplu. Aceste tipuri de boli subminează feminitatea femeilor. În tratament trebuie să se țină cont și de acest fapt. Vorbim de organe foarte importante pentru feminitatea noastră. Trebuie să ținem cont și de aspecte estetice și de sănătate. Și mai e un aspect pe care ar trebui să ne concentrăm și anume pe aspectul psihologic. Trebuie să existe sprijin acordat acestor femei când în urma operațiilor femeile sunt afectate, nu se mai pot reproduce, le lipsesc părți ale corpului. În asemenea cazuri e foarte important tratamentul psihologic și ar trebui să fie un drept pentru toți. Dacă aceste femei sunt izolate, atunci lor le este mult mai greu să își continue rolurile în societate, rolurile de mame, soții, care nu se opresc solicităm Comisiei să elaboreze politici europene pentru toate statele membre, pentru programe de depistare, să se facă investiții în cercetare și în sistemul de sănătate. Vă mulțumim, doamnă Aiuto. Acum comisarul Andriu va răspunde. Uh, Madam President. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult, stimați membrii aceste întrebări sunt cuprinzătoare, această întrebare este cuprinzătoare și o să, poate o să mă timp puțin mai mult, fiindcă trebuie să răspund pe larg. Vreau să vă mulțumesc și mai ales domnei Aiuto, Danielei, pentru faptul că a ridicat acest subiect important în numele Comisiei FEM. Statisticile privind cancerul sunt uh, îngrijorătoare, sunt foarte îngrijorătoare. la cauza de, de moarte în Europa și uh, peste 580.000 de femei au murit de cancer în uh, uh, anul, tre- anul trecut. Și cifrele privind uh, uh, victimele în acest an sunt la fel de îngrijorătoare. Uh, dar nu este vorba doar de, de sănătate, cancerul afectează economia și societatea. De la primul program împotriva cancerului din anii 80, cercetarea și politicile publice au dus la mai multe inițiative la o prevenire mai adecvată și la îmbunătățirea depistării și diagnosticării. Sunt mândru de ce am realizat împreună pentru a lupta împotriva cancerului. Legislația privind cancerigenele, substanțe cancerigene și tutunul, precum și aplicarea planurilor naționale privind cancerul, sunt numai câteva exemple de realizări concrete. Și o să vă dau și alte exemple mai târziu. În primul rând, în ceea ce privește strategia europeană, Comisia și statele membre colaborează deja pentru a consolida planurile naționale de cancer și pentru a se asigura că uh, pacienții și, și femeile au acces la programe de calitate. Și asta în toate uh, în întregul ciclu pentru a lupta de la uh, lupta împotriva substanțelor cancerigene la etapa de depistare, diagnosticare până la supraviețuirea și reabilitarea pacienților. Și acest lucru corespunde um, ghidului pe 2017 privind uh, controlul cancerului, ceea ce include recomandări privind depistarea, tratamentul, îmbunătățirea calității uh, uh, privind uh, reabilitarea și la nivel comunității și social. Iar centrul de cercetare oferă bază științifică pentru aceste îndrumări. Iar uh, cele mai recente informații uh, ne prezintă situația cancerului la nivel european. Acest lucru ne, se, ne per, este permis de sistemul de informații privind cancerul care ne dă informații, ne dă informații privind uh, persoanele afectate, victime și supraviețuitori. Se fac uh, eforturi în ceea ce privește uh, vaccinarea împotriva hepatitei B și uh, papiloma virusului. Uh, și vă rog foarte mult să fiți foarte activi uh, în ceea ce privește această vaccinare fiindcă și a persoanelor reticente, fiindcă este vorba de combaterea cancerului. Iar în ceea ce privește depistarea cancerului sau au existat îmbunătățiri în ceea ce privește cancerul uh, mamar și de coluterin. 25 de țări au programe uh, pentru de, de depistare pentru cancerul mamar și cancerul de acolo uterin. Ar fi bine să fie în toate statele membre, dar e mult mai bine decât, decât uh, numărul de 17 țări acum câțiva ani. Numărul de femei care și, uh, care au acces la depistarea de cancer ma- mamar a crescut și întotdeauna încercăm să îmbunătățim uh, sensibilizarea. Iar uh, acest lucru are un uh, efect asupra ratei de supraviețuire pentru cancerul mamar și cancerul la coluterin, ceea ce afectează și, bineînțeles, și tratamentul și eficiența acesteia. Apoi, standardele pentru depistare. Următoarea întrebare. Vă reamintesc de inițiativa Comisiei privind cancerul la sân și îndrumările europene din acest domeniu care acoperă întregul ciclu de, de la depistare până la sfârșitul vieții și acestea sunt vizează nevoile fiecărui utiliza, utilizator. Și uh, îndrumările pentru cancerul la colterin au fost și ele actualizate. Dar acestea trebuie, bineînțeles, să uh, se materializeze în practică prin soluții concrete la nivelul statelor membre. Și noi facem foarte mult pentru a încuraja statele membre să ofere, într-adevăr, uh, aceste programe la, pe teren uh, pentru a asista la progrese. Există grupuri de promovare a sănătății pentru a reprezenta o punte între cunoștințe și aspectul practic și trebuie să dăm exemple concrete statelor membre ce pot să facă, pentru a vedea ce pot să facă. Și există practici de la nivelul statelor membre bazate pe dovezi științifice, iar acestea trebuie să fie aplicate mai larg prin programele de sănătate europene și prin instrumentele financiare. Și noul program uh, cadru cercetare pentru cercetare Orizontul Europa a fost uh, inclus în aceste inițiative care au fost propuse, iar uh, Um, cancerul al copiilor și la femei ar putea să intre aici. Apoi, uh, prevede Comisia o campanie de sensibilizare a populației. O întrebare foarte bună, extraordinară. Prevenirea este o piatră unghiulară a eforturilor noastre, pentru că prevenirea e mai bună decât tratamentul. Dar cum putem să facem să se, să să vină realitate în jurul nostru? Comisia colaborează cu statele membre pentru Uh, și inclusiv uh, Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului și, și se uh, actualizează codul european împotriva cancerului, care este un instrument foarte puternic, ușor de înțeles. Și uh, mesajele sunt următoarele pentru a reduce riscul uh, cancerului. Uh, iată, se există campanii de sensibilizare împotriva uh, renunțării la fumat, uh, exercițiilor fizice și așa mai departe. Sunt mesaje simple. Uh, Apoi, eh, trebuie să existe programe de depistare a cancerului, inclusiv pentru cancer mamar și la col coluterin și eh, eh, vaccinarea copiilor împotriva hepatitei B și a papilomavirusului. Astfel de inițiative care oferă informații oamenilor sunt esențiale pentru a transmite mesajul necesar în ceea ce privește modul în care se poate reduce riscul de cancer dar încurajez să trebuie să facă mai mult pentru cooperare, în spiritul cooperării, cum ar fi uh, organizarea unor campanii comune în ceea ce privește metodele și programele de depistare comune și în spațiile publice. Un exemplu foarte bun a fost, uh, a, a, a fost în uh, au fost uh, stewardezele din zborul de la Bruxelles la Polonia care informau femeile din avion în ceea ce privește Uh, posibilitatea de a folosi instrumente de depistare a cancerului. Hai să facem mai mult, iar în contextul alegerilor europene trebuie să îi se ofere prioritatea acestui subiect în dezbaterea publică. Doamnelor și domnilor, am înregistrat progres, între trebuie să facem mai mult în acest domeniu. Avem nevoie de cercetare și inovare pentru a îmbunătăți uh, tratamentul uh, bolnavilor de cancer. Trebuie în continuare să promovăm alegeri Uh, în ceea ce privește stilul de viață sănătoase. Toate acestea sunt foarte importante, însă trebuie să avem o abordare integrată în ceea ce privește combaterea cancerului. Și în, uh, vreau să, să, să vă atrag atenția asupra manifestului uh, cu privire la cancer și uh, care pune accent pe prevenire și mă bazez pe voi uh, să uh, ducem mai departe campaniile de sensibilizare în ceea ce privește prevenirea cancerului. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns. Vă rog foarte mult să ne respectăm cu mare strictețe timpul, pentru că suntem în întârziere. Acum dau cuvântul doamnei Petir, un și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Un sfert din decesele din Uniunea Europeană sunt provocate uh, de cancer. Universitatea din Washington a constatat că Croația este printre uh, cele 10 țări din lume cu numărul cel mai mare de decese cauzate de cancer. S-a constatat că au fost 2 uh, milioane de persoane care au fost uh, diagnosticate cu cancer de sân. Belgia este pe primul plan uh, urmată de Luxemburg și uh, țările de jos în ceea ce este cancerul de sân. Apoi există o serie de categorii în funcție de categoria socială și așa mai departe. Este important să garantăm că toate pacientele uh, să fie tratate. Este important să educăm familiile și să insistăm asupra uh, Uh, cercetării și definirea unor strategii bazate pe specificitățile femeilor și bărbaților. Este o luptă comună, este nevoie să cooperăm la nivel uh, uh, european, Dispo dispunem de fonduri, dar uh, nu trebuie să uităm că competența în ceea ce este sistemul medical ține de statele membre. Mulțumesc, doamna Borzan, două minute și jumătate. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să îi mulțumesc doamnei raportor pentru acest document important și pentru subiectul important pe care îl dezbatem. În Europa mor între 1 milion și 300 de mii de oameni de canceri, un sfert din toate decesurile înregistrate. Există cancer, tipuri de cancer care sunt, în care există un procent bun de supraviețuire, însă e foarte important ca aceste tipuri de cancer să poată să fie depistate cât de repede. Trebuie să avem sisteme mai bune pentru a depista toate tipurile de cancer și e nevoie de îngrijiri pentru toți pacienții. Fiecare femeie ar trebui să aibă un acces egal și universal la serviciile medicale. Foarte importante sunt ce foarte importantă e prevenirea. Importante sunt și tratamentele acordate după. În cazul femeilor care se îmbolnăvesc de cancer, și după aceea supraviețuiesc, în cazul lor pot să existe consecințe psihologice foarte grave și le este greu să se întoarcă în familiile, în familie și în societate. Și de aceea sunt foarte importante îngrijirile acordate după tratament. Știm că totul este legat și de finanțare. În amendamentele mele, eu am subliniat următoarele fapte. Trebuie să investim foarte mult în cercetare, în cercetare pentru toate tipurile de cancer și trebuie să reacționăm și să acționăm în ceea ce privește aceste diferențe care există diferențe în tratamentul împotriva cancerului în estul-vestul Europei solicit Comisiei să reacționeze, mai ales pentru că există această rată foarte crescută de deces de pe urma cancerului mamar. E important și să fie promovat un stil de viață sănătos. E nevoie de sprijin pentru bolnavii de cancer și familiile lor. Serviciile medicale, de asemenea, trebuie să fie unele de calitate. Mulțumim. Acum pentru un minut și jumătate, doamna Jitnețca. Mulțumesc, doamnă președinte. În Slovacia, anual, se depistează 30.000 de cazuri eh, noi de cancer. Este una dintre cele mai ucigătoare boli și totuși nu știm câți oameni sunt eh, diagnosticați cu cancer exact. În ultimii ani nu a existat uh, un registru oncologic uh, care să funcționeze bine în Slovacia. Trebuie să punem capăt acestei situații, iar uh, strângerea datelor trebuie să reînceapă deja din anul acesta. După ani de eforturi din partea reprezentanților, organizațiilor pacienților și a doctorilor, se introduc, se introduc depistări an, anul acesta în ceea ce privește cancerul mamar și de uterin. Cancerul mamar este cel mai răspândit fel de cancer care afectează femeile din Slovacia, însă, din păcate, prea multe cazuri sunt diagnosticate prea târziu. 300 de femei mor anual uh, inutil. Salut introducerea testelor de depistare, care includ și uh, o uh, consultație Uh, și o mamografie. Trebuie să punem capăt mit mitului că mamografia este periculoasă, fiindcă numai așa, numai prin mamografie se poate depista um, timpuriu cancerul la sân. Și nu durează decât câteva minute și ar putea salva viața femeilor. Vreau să le spun tuturor femeilor că nu trebuie să se teamă și să facă aceste controle de depistare. Mulțumesc, doamna Viering, două minute jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, domnilor și domnilor, sunt multe provocări uh, în politicile noastre pentru a îmbunătăți viața femeilor care au cancer. Asta începe cu uh, prevenirea. În primul rând, uh, calitatea screeningului trebuie să fie armonizată la nivelul întregii Europe Detectarea timpurie în grupurile cu risc poate să reducă în mod substanțial numărul pacienților. Calitatea vieții este afectată considerabil de orice formă de cancer. Femeile trebuie să lupte împotriva presiunii, temerii, uh, pierderea uh, poftei de mâncare, uh, insomnii și lipsa dorinței de a mai trăi uneori terapia uh, poate să ducă și la o menopauză uh, timpurie. Inițiativa în ceea ce privește cancerul mamar este una pe care o, o susțin avem o abordare transfrontalieră, lucrând cu grupurile interesate, făcând un schimb de opinii în legătură cu modul în care putem să îmbunătățim viața femeilor cu cancer uh, mamar. Uh, cancerul are un impact negativ și asupra carierei profesionale a unei femei. Uh, poate să lipsească de la locul de muncă multă vreme și chiar să-și piardă locul de muncă există și alte efecte. Sunt promotorul uh, inițiativei Dreptul de a fi uitat. După vindecare trebuie să fie posibil să închei polițe de asigurare, să uh, obții credite ca și cum n-ai fi fost bolnav datorită cercetării s-au făcut progrese mari în uh, prevenția și tratamentul uh, pacienților cu cancer. Aș dori să susțin ideea de a avea o politică europeană în domeniul cancerului care să privească înainte. Doamna Valina, două minute eu cred că nu putem permite în esta... Nu putem să permitem uh, ca în Uniunea Europeană în secolul 21 ca interesele comerciale a marilor uh, firme farmaceutice să fie mai importante decât uh, protecția sănătății oamenilor. Așa cum spune ombudsmanul și raportul Observatorului European nu putem uh, să mai ascundem uh, întâlnirile între lobiști și comisie și uh, întâlniri și în Parlamentul European cu firmele din sectorul sanitar. Același lucru s-a întâmplat în ceea ce privește implantele mamare defectoase care au fost um, fabricate de o firmă din Franța. În ciuda acestui scandal, alți fabricanți nu uh, continuă fără să vorbească despre efectul advers al siliconului. Și acum vom uh, discuta acest subiect la Comisia, pentru, la Comisia FEM. Același lucru este valabil și pentru cancer. E nevoie de un sistem sanitar uh, medical puternic și mai ales care se ține cont de specificitatea de gen. Dorim ca Comisia să promoveze schimbul de bune practici ceea ce privește prevenirea, tratamentul și uh, reabilitarea, mai ales pentru cancerul la sân. Iar statele care pun în aplicare măsurile de sănătate publică trebuie să aibă o viziune holistică, nu, nu numai cu finanțare, bineînțeles, pentru sistemele financiare, care trebuie să fie accesibile tuturor, ci și în cadrul controlului pro- produselor sanitare de risc și evaluând efectul asupra lor asupra sănătății, femei, asupra sănătății femeilor. Și trebuie să se folosească cum trebuie fondurile structurale și toate instrumentele financiare existente la nivel european pentru a investi în cercetare, în, de, în cercetare și în dezvoltarea unor centre medicale personalizate și adecvate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rivazi. Nu este în sală. Deci trecem mai departe la doamna Kozlovska Rajevic. For one minute, please. Un minut. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani... Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Aceste boli precum cancerul, sunt rezultatul poluării mediului, producției industriale alimentelor, poluării apei, aerului, materiale de construcție, toate acestea duc la cancer. Așa că, în afară de ajutor medical, e nevoie și de acțiuni care să combată aceste fenomene. Mă bucur că există acest raport, că îl discutăm, mă bucur că există și modalități concrete exprimate acolo, cum să prevenim cancerul, cum să îl tratăm. M-am bucurat să aud din partea Comisiei Europene că în rezoluție e recomandată o strategie europeană și că în partea ea se pune în aplicare. Avem nevoie de o asemenea strategie, avem nevoie de soluții comune, finanțare și în primul rând avem nevoie de acces la cele mai în alte standarde. Orice femeie, oriunde trăiește în Europa, în est sau în vest, trebuie să aibă aceleași șanse de vindecare. În cazul cancerului, mulțumesc. Mulțumim, doamna Vișnevska, un minut. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, co trzeci... Doamna președinte, domnule comisar, fiecare european Uh, din uh, poate principala cauză, principalele forme de cancer este cancerul mamar și cancerul de col uterin. Cancerul mamar uh, este forma de cancer care duce la numărul cel mai mare de decese. Din păcate, există diferențe între standarde și diagnostic uh, în uh, între Europa Centrală și de Est și Europa Occidentală. Trebuie să luăm măsuri și să atenuăm aceste diferențe. Trebuie să promovăm un stil de viață sănătos, uh, să îndreptăm atenția către necesitatea de detectare timpurie a cancerului. Doamna Șoidrova, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Statisticile arată foarte clar. Cancerul este ucigaș. Uh, un număr foarte mare de decese sunt cauzate, este cauzat de um, cancer. E nevoie de cooperare între statele membre și de inițiative în acest sens. Vreau să mulțumesc domnului comisar pentru că ne-a enumerat aceste inițiative. E limpede că domnul comisar dovadă de angajament și că această, acest subiect este unul important pentru el. Can- cancerul la sân este cel mai răspândit fel de cancer Prevenirea acestui tip de cancer trebuie să includă promovarea unui stil de viață sănătos, uh, alimentație sănătoasă, precum și depistare și diagnosticare. Sper că Fondul Social European, care va integra uh, programele actuale de sănătate, va îmbunătăți situația. Mulțumesc, domnul Zamit Dimec, un minut. Signora, signora președinte, la ebda dubiu Kelmu. Doamnă președinte, Așa cum am auzit la începutul acestei discuții, vorbim despre un subiect foarte grav, boala secolului. În Malta, de exemplu, avem 2000 de cazuri noi în fiecare an. 900 de decese în fiecare an. Din acele 2350 sunt din cauza cancerului mamar. Avem o rată bună de supraviețuire, 78%, o, o medie mai înaltă decât media europeană. Acest fapt ne arată care sunt efectele screeningului făcut în, pentru populație. În Uniunea Europeană trebuie să lucrăm și pentru a crește rata de acceptare. Chiar dacă există mai multe teste de depistare, nu toată lumea va accepta să le și facă. Uh, aș face trimitere la munca ONG-urilor care au venit în Parlament și și-au făcut ascultat glasul. Avem nevoie de medicamente mai eficiente și de alocare de resurse pentru această cercetare. Avem nevoie de o mai bună calitate a vieții și de alimente mai bune de asemenea. Mulțumim, avem șapte doritori la Catch the Eye, așa că vom, uh, vor interveni toți. Vă rog să vă încadrați în timp. Doamna Zoborska, un minut. doamnă președintă ca doamna aiuto și eu cred că atunci când e vorba de lupta împotriva cancerului uh, trebuie să ne asigurăm că detectarea uh, timpurie Uh, tratamentul uh, necostisitor și accesibil uh, pot să ajute la prevenirea cancerului. Toate acestea sunt parte a unui standard european care trebuie să fie îmbrățișat de toate statele membre și care să ajute familiile afectate însă, din păcate, suntem departe ca aceasta să fie norma. Există diferențe între Europa Centrală și de și restul Europei atunci când este vorba de prevalență uh, și de rata de mortalitate, nu numai uh, în ceea ce privește cancerul mamar și cel de uh, col uterin. Cancerul este o boală care nu-și alege victimele. Uh, în funcție de sex. De aceea uh, susțin rezoluția precum și amendamentele uh, depuse de doamna Petir. 4 februarie, ziua internațională a cancerului, am avut posibilitatea de a sensibiliza opinia publică în ceea ce privește cancerul și de a sprijini victimele și familiile lor. Ca membra Parlamentului European este răspunderea mea să subliniez domeniile unde poate face mai mult Uniunea Europeană pentru prevenirea cancerului și pentru sprijinirea victimelor. Vreau deci să vorbesc despre suferința cauzată femeilor care suferă de pe urma bolilor industriale care sunt uh, care ar putea fi eliminate în uh, industria în, uh, în industria frumuseții femeile sunt expuse substanțelor cancerigene politicienii europeni ar trebui să se gândească mai mult la ce, te, ce putem face noi pentru a preîntâmpina cancerul la, uh, la locul de muncă. Trebuie să ne asigurăm că lucrătorii din industria, din anumite industrii sunt protejați de riscul substanțelor cancerigene. Femeile nu trebuie să fie supuse unui risc suplimentar doar din cauza profesiilor, activității pe care o derulează. Mulțumesc, domnul Marias. Eu Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cancerul afectează și femeile și bărbații. 25% dintre decese sunt cauzate de cancer. Cum devine clar din discuția de astăzi și din cercetări, în cazul femeilor vedem că uh, cel mai întâlnit tip de cancer e cancerul mamar, după care urmează cancerul de coluterin. Bineînțeles, putem să ne axăm pe prevenire și e tocmai ceea ce ar trebui să facem. Teste de depistare pentru femei. Acces la servicii medicale gratuite sau ieftine Următorul pas e sprijinul psihologic. E nevoie de asemenea intervenții. Femeile pot să, fie, să supraviețuiască, dar au nevoie în continuare de sprijin. Domnule președinte, cancerul este o boală care afectează pe toată lumea, fără nicio diferență și afectează femeile, fă, uh, afectează femeile printr-o suferință uriașă. Și uh, aceste femei, din multe familii noastre, necesită sprijinul nostru. Pentru, a, pentru acest lucru e nevoie de acces universal și gratuit la servicii de sănătate publică. Iar acestea nu trebuie să fie reduse de politice de austeritate. Duminică, la mine în țară, 40.000 de persoane care necesitau necesitau servicii publice de depistare precoce, uh, sprijin pentru reabilitare și așa mai departe. Toate prin fonduri europene este importantă depistarea timpurie a cancerului prin mamografii uh, și, uh, de pildă, depistarea virusului papiloma, fiindcă, afect, fiindcă infectarea colului uterin, așa cum arată o echipă din Mexic, este foarte importantă. Vorbitoarea este întreruptă, doamna președinte. Domnul Polciac. Děkuji paní předsedkyně, za udělení slova. Já bych chtěl ocenit vystup. Mulțumesc uh, că mi-ați dat cuvântul. Vreau să apreciez cele spuse de domnul comisar. Vorbim cu toții în legătură cu rezervele care există în Uniunea Europeană. Uh, Uh, prevenția, uh, stilul de viață, asistența dată uh, femeilor afectate. Lucia Petaua din Cehia avea 28 de ani, a fost diagnosticată cu cancer de col uterin, a devenit eroină în Cehia pentru că nu s-a temut să vorbească public de boala sa. A spus, nu fiți uh, uh, proști, duceți-vă și vă uh, faceți uh, uh, un uh, screening este nu e vorba de o soluție sistematică, dar poate să reamintească femeilor că este nevoie să meargă la control periodic. E o poveste pe care am vrut să vă împărtășesc. Președinta, la... Mulțumesc, doamnă președinte. Femeile trăiesc mai mult, dar trăiesc mai prost și nu au uh, asigurări medicale suficiente. Uh, cercetarea nu ține cont de acest lucru. Una din 8 femei din Uniunea Europeană va muri din cauza cancerului. Depistarea pentru uh, depistare timpurie uh, variază la nivelul țărilor între 30 și 90%, iar alte cancere care afectează femeile vor duce la infertilitate și la multe daune psihologice. Iată de ce e nevoie ca nu numai următorul program Uh, ca uh, dimensiunea de gen să fie avută în vedere în ceea ce privește noul program de sănătate și, în egală măsură, Comisia Europeană trebuie să aibă o abordare integra, uh, integrală în ceea ce privește cancerul de la uh, cercetare, depistare timpurie, tratament și reabilitare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șuița! prevažna je ova tema i žao mi je što raspravljamo u kasne sate o ovoj temi. Acest subiect este unul foarte important și îmi pare rău că îl discutăm atât de târziu. În această zi există o epidemie de îmbolnăviri cu cancer în întreaga lume și și în Uniunea Europeană. Am auzit datele statistice și putem vorbi despre o pandemie a cancerului. E de aceea e important ca în Parlamentul nostru să luptăm împotriva uh, cancerului. Avem acest grup prezidat de domnul Peterle, care și-a început deja munca. Domnule comisar, ați făcut trimitere la acest fapt și la manifestul care există. E un instrument important. E o soluție europeană. E nevoie de o soluție europeană împotriva cancerului. E nevoie ca oamenii să aibă acces egal, indiferent unde trăiesc în Uniunea Europeană. Important e accesul la tratamente medicale. Unii pot să-și permită tratamentul și medicamentele, unii nu. De aceea eu vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus astăzi aici. Mulțumim acum, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, honorați membri. Am ascultat cu interes această discuție și sunt recunoscător pentru contribuțiile dumneavoastră. Mulți au vorbit despre dispozitivele eh, medicale. Acum avem nou Uh, directiva privind uh, uh, dispozitivele medicale. Să mergem mai departe. Depinde de noi să reglementăm, vorbim despre multinaționale și așa mai departe. Carcinogenii. Am inclus mulți carcinogeni pe listă atunci când vorbim despre siguranța la locul de muncă. Uh, perturbatorii endocrini, combaterea uh, tabagismului, posibilitatea de a reglementa pesticidele. Am făcut uh, foarte mult împreună în acești patru ani și jumătate. Vă mulțumesc că operăm în prevenirea cancerului. Acesta este răspunsul, un răspuns cuprinzător investițiile în uh, cancer prin uh, cadrul uh, programul cadru de cercetare s-au uh, investit uh, 2,8 uh, miliarde de uh, euro din 2008 pentru prevenție. 140 de milioane uh, euro au fost Uh, investiți uh, pentru cancerul uh, de sân și al organelor reproductive. În această lumină vreau să vă informez în legătură cu adoptarea săptămâna trecută a unei recomandări pentru un sistem uh, sigur care să permită cetățenilor să aibă acces la dosarele medicale electronice în toată Europa și astfel îi vom susține pe cei care uh, suferă de cancer tratamentul uh, cancerului nu se mai limitează la supraviețuire. Trebuie să ne asigurăm reintegrarea în educație, ocupare uh, a femeilor uh, care au suferit de cancer, acest acces să fie facilitat. Ar fi bine să ridicăm astfel de întrebări și în Consiliul Statelor Membre. Vă reamintiți Uh, în 1980, acest uh, lucru a fost uh, ridicat în discuție în Consiliu. Este momentul să dăm dovadă de voință politică ca să mergem mai departe. Mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc, domnule comisar. Am primit o moțiune de rezoluție. Votul va avea loc mâine. Mulțumesc. Trecem acum la o dezbatere uh, comună. O să permit uh, uh, celor doi comisari uh, să facă schimb de locuri înainte de a prezenta tema. Această dezbatere comună se referă la uh, drepturile mm, persoanelor LGBTI. Avem o uh, întrebare adresată în legătură cu persoanele intersexuale, apoi o întrebare în ceea ce privește uh, lista de acțiuni 2019-2023. Uh, Dau uh, uh, cuvântul unuia dintre autorii acestor întrebări, domnul Moraes, 5 minute. Thank you, President, and dear Commissioner. Mulțumesc, doamnă președinte, comisar, dragi colegi. Vorbim acum despre discriminarea împotriva persoanelor LGBTI și este important că s-a pus acest punct pe ordinea de zi. Știu că sunt multe persoane care le pasă foarte mult de acest subiect și vreau să mulțumesc uh, intergrupului LGBTI pentru faptul că s-a asigurat, că s-a pus acest punct pe ordinea de zi. Și vreau să ridic uh, un subiect în ceea ce privește combaterea discriminării persoanelor LGBTI. O să vă spun că pentru prima dată se, dezbatere, se dezbate un anume aspect uh, după ce s-a dezbătut la uh, Consiliul Europei și la ONU. Iată, pentru prima dată se dezbate acest lucru în Parlamentul European. Este vorba despre persoanele intersexuale, deci I-ul din LGBTI. Se discută pentru prima dată acest subiect în Parlamentul European, lucru de o mare însemnătate, după părerea mea. Acum, în ceea ce privește întrebarea cu solicitarea de răspuns oral, cu privire la acest subiect care să nu este discutat prea adesea, dar care este foarte important. Este important pentru că dacă vrem să măsurăm valorile în Uniunea Europeană în ceea ce privește, prin modul în care sunt tratate anumite comunități vulnerabile, este clar că atunci eh, situația persoanelor intersexuale în Uniunea Europeană și în lumea întreagă devine extrem de importantă și trebuie să se spună faptul că uh, încălcările drepturilor omului în rândul acestei comunități sunt semnificative și trebuie discutate. Persoanele intersexuale sunt expuse unor caz de violență și discriminare. De multe ori sunt considerate bolnave aceste persoane, trebuie reparate și uh, operații de normalizare se fac adesea în rândul uh, um, nou-născuților și pe parcursul vieții eh, persoanele intersexuale sunt, sunt eh, expuse cazurilor de violență și discriminare, hărțuire eh, și sunt, nu au acces la justiție, iar corpul lor este invizibil. Chiar dacă nu există o recunoaștere juridică a acestei discriminări sau a acestor persoane încă. Iată de ce solicităm Consiliului și Comisiei să se uh, asigure că, se, că nu vor mai fi tratate aceste persoane ca bolnave și să se uh, interzică tratamentele de normalizare. S-au făcut progres în unele state membre, dar, din păcate, în prea multe state membre nu s-a făcut suficient progres. Uh, caracteristicile de gen și sexuale trebuie să fie recunoscute ca motiv de discriminare, trebuie să se uh, ofere consiliere psihosocială de calitate, trebuie să se existe proceduri de recunoaștere a genului care să fie înlesnite pentru aceste persoane. Dar ce solicităm în primul rând uh, comisiei uh, este că astăzi, la 10 ani mai târziu, știu că comisia este foarte implicată, doamna comisar este foarte implicată, așa cum a spus la Libe, totuși nu avem încă directiva orizontală împotriva discriminării deci nu s-a întâmplat uh, ce vă dorea dumneavoastră, ce ne doream și noi. Întrebarea este ce putem face pentru a face ca lucrurile să progreseze privind această directivă. Apoi, foarte specific în ceea ce privește această com- comunitate persoanelor intersexuale, vreau să vă întreb ce facem pentru a ne asigura că caracteristicile sexuale ca motiv de discriminare și a discursului de ură sunt recunoscute doar Malta și Portugalia au uh, interzis uh, operație de normalizare și doar Malta și Portugalia recunosc în mod explicit uh, caracteristicile sexuale ca motiv de discriminare și de discursul a, discurs al urii. Nu se poate ca în Uniunea Europeană persoanele să fie victime ale discriminării din cauza corpului lor, din cauza persoanelor pe care le iubesc. Trebuie să discutăm acest lucru astăzi și este important că o facem. Și încă o dată vă spun că dacă vrem să avem valori paneuropene pe care să le respectăm cu toții, atunci acestea trebuie să se bazeze pe uh, modul în care avem grijă de comunitățile vulnerabile, modul în care combatem discriminarea împotriva lor și iată de ce mă bucur foarte mult că se discută această întrebare cu solicitare de o răspuns oral astăzi în Parlamentul European. Mulțumesc, dar acum cuvântul doamnei Corața Bild, 3 minute jumătate. Thank you, Madam Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar Iurova. LGBTI. Ce înseamnă iul? Iul înseamnă persoane intersexuale, nu ideologie. În spatele acestei litere necunoscute sunt oameni care suferă, suferă de pe urma discriminării și violenței și suferă din copilărie. Mă bucur că mă număr printre autorii acestei rezoluții. Prima rezoluție cu privire la drepturile persoanelor intersexuale ai acestei litere uitate, copiii care sunt supuși unor operații fără să-și dea consimțământul, intervenții care le afectează drepturile reproducătoare. Gândiți-vă, dacă dacă ar fi fost copilul dumneavoastră. Doamnă președinte, în aceste timpuri de populism de fiecare parte a Atlanticului, agenda legată de drepturile omului e atacată. O vedem că se normalizează retorica sexistă și homofobă. Comunitatea LGBTI e acum ținta extremei drepte. Discriminarea pe bază de orientare sexuală, identitate de gen nu ar trebui să-și găsească locul în societățile noastre moderne și sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Moraes, stimate coleg, directiva antidiscriminare, sunt raportor din umbră pentru ea în PPE, trebuie să fie avansată. E inacceptabil faptul că e blocată de ani în Consiliu. De prea multe ori oamenii, comunitatea LGBTI este atacată. Are de-a face cu homofobie, stigmatizare atât în mediul școlar cât și în mediul online. Uniunea Europeană trebuie să fie pentru societăți deschise. Trebuie să aibă un rol de lider în respectul drepturilor fundamentale la nivel global. Trebuie să luptăm pentru egalitate, toleranță, diversitate, legislația, accesul la justiție. Toate acestea sunt necesare, însă nu suficiente. Trebuie să luptăm împreună să schimbăm retorica și atitudinile existente. Prin rezoluția noastră comună trebuie să asigurăm viitorul listei de acțiune LGBTI care expiră acum. Așa că vă solicit dumneavoastră, doamnă comisar, și comisiei să adoptați o strategie strategie clară și un plan de acțiune, astfel încât să ne asigurăm că îi vom proteja pe persoanele LGBTI în Europa și în afara ei. Trebuie să recunoaștem că drepturile LGBTI sunt drepturi ale omului. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, doamnă. Acum pentru două minute, doamnă Bjork. HBTQ-persoane ehm, utsätts för diskriminering. Persoanele cu LGBTI Persoanele LGBTI sunt uh, ținta uh, amenințărilor, sunt discriminate, uh, familiile acestora nu sunt uh, recunoscute. Aceste persoane uh, sunt supuse unor uh, forme de mutilare uneori și forme invazive chirurgicale suntem în anul 2019, totuși s-au făcut uh, progrese, însă în unele țări lucrurile merg în direcția greșită. Cei care formează astfel de organizații sunt uh, atacați, uh, LGBTI, această categorie de oameni se simt nedoriți. Trebuie să privim înainte pentru un viitor mai bun, solidaritatea cu astfel de uh, persoane uh, este necesară. Trebuie să stăm umăr la umăr cu aceste persoane. Cerem mai multe acțiuni politice. Chiar și politicienii pot să uh, cadă de acord asupra unor mici concesii. Vrem ca să promovăm poziția noastră. Uh, cerem o strategie cuprinzătoare privind drepturile persoanelor LGBTI, o legislație antidiscriminare. Trebuie să punem uh, capăt uh, crimelor mânate de ură. Trebuie nu vom uh, dispărea. Eu uh, intenționez să mă prezint din nou la alegeri în mai și atunci vom trece la acțiune politică. Vom face ca lucrurile să meargă înainte, pentru că uh, trupurile noastre, visele noastre, cererile noastre uh, nu sunt doar o realitate, sunt o șansă, o oportunitate uh, de a uh, rupe barierele oamenii au trupuri diferite, să uh, încercăm să ducem lucrurile mai departe. Domnul, doamna Vioti, în două minute. Signora comisaria, eh, mi permette di dire intanto... Domnul Vioti, domnul comisar, eh, aș dori ca în primul rând să spun că aceste două întrebări cu solicitare de răspuns oral în eh, la finalul acestei zile, sunt rezultatul uh, cooperării uh, de la intergrupul uh, LGBTI din Parlamentul European, lucru ce mă bucură foarte mult. Am dorit să solicităm Comisiei să garanteze drepturile persoanelor LGBTI, iar aceasta să fie o prioritate principală în programul de lucru 2019-2024. E nevoie să Există acțiuni de monitorizare pentru lista de acțiuni pentru a îmbunătăți în continuare drepturile acestor persoane și pentru a promova egalitatea. La ora actuală, drepturile acestor persoane nu sunt protejate în întreaga Uniune Europeană. Din păcate, în Uniunea Europeană nu are o protecție globală împotriva discriminării cu pe baza orientării sexuale unele iar um, sterilizarea este prezentă în 8 uh, state membre, în 18 state membre e nevoie de uh, diagnosticare uh, a sănătății mentale, iar aceste operații de normalizare se fac și ele în multe state membre ale Uniunii Europene pilonul drepturilor sociale, una dintre acțiunile inovatoare ale Uniunii Europene, nu, sunt, nu este integrat cum trebuie. Trebuie să dăm credibilitate acestor acțiuni prin directiva orizontală împotriva discriminării care a fost blocată la Consiliu de 10 ani. Trebuie să dăm uh, familiilor libertate de circulație,